Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Da reluăm consultările noastre din această dimineață și vă urez bun venit, domnule Samoliere din Samo Jereb, rectific. Sie kriegen keine Mittagspause mehr, wenn Sie nicht sofort arbeitsfähig sind. Nu vă mai acord pauză de masă dacă nu vă reluați capacitatea de muncă acum, 100%. Are cuvântul candidatul din Slovenia. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai comisiei. Îmi face mare plăcere să mă aflu aici ca candidat al Sloveniei pentru Curtea de Conturi. De vreme ce Curtea de Conturi răspunde în special, în primul rând, cetățenilor europeni, eu consider că fiecare membru al Curții de Conturi trebuie, are nevoie de o confirmare a mandatului său de la reprezentanții aleși direct ai cetățenilor europeni. Dacă mi-aprobați nominalizarea, voi fi un membru al Curții de Conturi, în, la fel de etic cum sunt acum membru al Curții de Conturi din Republica Slovenia. Stimați membri ai Comisiei, consider că calificările mele pentru aceste, această poziție sunt prezentate în CV-ul meu și în răspunsurile la întrebările dumneavoastră scrise, deci nu voi repeta cele spuse. Aș dori doar să uh, vă evidențiez câteva lucruri care ar putea să vă ajute în decizia dumneavoastră. În ceea ce privește abordarea mea cu munca cu comisia dumneavoastră, eu cred că un uh, este nevoie de o interacțiune cât mai mare între uh, Curtea de Conturi și uh, Comisia dumneavoastră. Mă angajez să mă întâlnesc cu membrii Comisiei dumneavoastră în mod formal și informal, după cum o fac acum cu membrii Parlamentului Sloven din diverse comisii. Nu știu ce domenii de responsabilitate îmi va acorda președintele Curții de Conturi, dar dacă va fi un domeniu în care unul dintre dumneavoastră este interesat, voi fi dispus să discut orice uh, problemă legată de acest domeniu cu dumneavoastră la telefon sau prin e-mail sau în persoană. Cred că trebuie să existe o relație foarte apropiată între uh, aleșii direcți ai cetățenilor și Uh, membrii Curții de Conturi pentru a ne asigura că contribuabilul european, uh, că banii contribuabililor europeni sunt uh, cheltuiți în mod chipzuit. Am lucrat timp de 9 ani ca auditor în sectorul privat și după aceea 11 ani în sectorul public, deci cunosc toate fazele de audit, de la planificare la raportare și uh, știu cum să conlucrez cu parlamentele și cu media. Uh, conformitatea este foarte uh, importantă, însă eu voi pune accentul pe auditul bazat pe performanță, pentru că acesta evidențiază slăbiciunile și poate să ducă recomandări către cel auditat pentru a îmbunătăți performanța. Dacă punem accentul pe rentabilitate, după cum am făcut-o în ultimii ani de auditare, uh, am încercat să mă, put întotdeauna, să mă pun întotdeauna în poziția persoanei auditate și să mă întreb dacă există vreo posibilitate de a planifica lucrurile mai bine și de a avea rezultate mai bune. Ne focalizăm nu pe rezultate, nu doar pe, pe finalitate, finalități Eh, reportarea este suficient de transparentă și așa mai departe. Sunt convins că combinația experiențelor mele din sectorul privat, din sectorul public, în legătură cu conformitatea și auditurile de performanță ale bugetelor de stat, ale locale și municipale și ale companiilor de stat, și în paralel audit, auditurile Uh, în colaborare cu instituțiile europene, îmi permit să îmi îndeplinesc atribuțiile ca membru al Curții de Conturi și să încep să lucrez imediat după numire. Aștept întrebările dumneavoastră acum și voi încerca să vă răspund în mod scurt și concis, dar dacă aveți uh, întrebări suplimentare, vă rog să îmi spuneți și voi intra în uh, detaliu. Vă mulțumesc. Vielen herzlichen Dank für Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. V-ați și încadrat în timp. Este uh, un lucru unic pentru astăzi. Domnul Bart Stas are cuvântul. Ordă de, de standing rap- Vă mulțumesc. Raportorul Raportorul de fond este domnul Igor Solteș, colegul de lângă mine, însă de vreme ce veniți din aceeași, aceeași, același stat, am considerat că este mai bine să intervin eu primul pentru a elimina orice fel de ambiguitate. Am ascultat cu atenție comentariile dumneavoastră și uh, am citit răspunsurile dumneavoastră la chestionar. Uh, a fost uh, impresionant. Am ascultat și observațiile pe care tocmai le-ați făcut și ceea ce m-a frapat este că, bazându-vă pe experiența dumneavoastră profesională, ați lucrat foarte mult în domeniul auditului și ați lucrat foarte intens cu membrii din Parlamentul dumneavoastră național. În ceea ce privește Curtea Europeană de Conturi, câteodată am impresia că rapoartele speciale ale Curții de Conturi nu sunt tratate cu atenția necesară și că nu sunt uh, luate în considerare suficient. Aveți uh, sugestii din experiența dumneavoastră națională în legătură cu remedierea acestui fapt pentru a ca aceste rapoarte să fie să aibă o importanță mai mare. Știți că Uniunea Europeană este în proces de evoluție și vicepreședinta Gheorgheva este comisar antifraudă și uh, se schimbă abordările tradiționale de audit către o uh, abordare bazată pe performanță. Cum poate Curtea de Conturi, după părerea dumneavoastră și comisia noastră, cum putem să ne asigurăm că trecem că trecerea către auditarea bazată pe performanță și bugetarea bazată pe performanță se actualizează. Mulțumesc, domnule Stas. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră și pentru opinia exprimată. În primul rând, dați-mi voie să răspund la întrebarea dumneavoastră în legătură cu contactele și cooperarea cu comisiile din Parlamentele Naționale. Curtea de Conturi din Slovenia a dobândit uh, experiența cooperării cu o serie de comisii din adunarea națională. Unele din aceste comisii sunt uh, foarte recunoscătoare față de eforturile de a colabora cu Curtea de Conturi. Și mai avem un alt grup de comisie în Parlamentul Național care consideră că sunt suficient de calificate să discute problemele din rapoartele de audit. Eu consider că o colaborare strânsă între Curtea de Conturi și comisiile parlamentare este sine qua non. După cum am menționat în observațiile mele inițiale, aș dori să pun accentul pe contactele cu Parlamentul European și cu comisiile sale. În ceea ce privește urmarea și ce se întâmplă cu rapoartele curții de conturi, vă reamintesc la un răspuns din chestionarul adresat, unde spuneam că este util să luăm în considerare reacția și avizul celui auditat, fie că este vorba de un organism național sau internațional și dacă nu se uh, dă curs recomandărilor, se poate face un audit suplimentar. Din câte știu eu, Curtea de Conturi examinează foarte îndeaproape implementarea sugestiilor făcute în rapoartele de audit, dar poate aceste audituri suplimentare ar trebui să fie mai importante în viitor. În ceea ce privește încurajarea auditului bugetar, care să fie bazat, bazat pe performanță, atât în statele membre cât și în cazul Comisiei Europene, aș spune următoarele. Dacă problemele de performanță sunt incluse în exercițiul de revizuire și de control, atunci consider atunci acest proces ar fi unul extrem de lung este practica actuală este una bună în care se pune accentul pe anumite domenii și anumite practici. Vă mulțumesc. Are cuvânt, au cuvântul acum uh, membrii comisiei. Mm, două minute maxim fiecare intervenție. Domnul Sarfama. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Iereb de obicei nu spunem așa ceva, dar nu am foarte multe întrebări pentru dumneavoastră. Dar de vreme ce nu am primit niciun răspuns de la primul candidat care a venit astăzi, v-aș întreba aceeași, v-aș pune aceeași întrebare pentru a nu pleca uh, cu mâinile goale în legătură cu un aspect foarte important. În mai multe rânduri am solicitat curții de conturi să ne transmită informații mai clare în legătură cu cheltuielile statelor membre și unde se regăsesc problemele principale. Aceste informații pe țară sunt incluse în analiza curții de conturi și a început să apară mai pregnant, însă, după părerea mea, avem nevoie de eforturi suplimentare. Așadar, cum, da, dacă veți, veți fi nominalizat, cum veți acționa pentru a ne acorda mai multe informații specifice în funcție de țară. cealaltă întrebare în legătură cu echilibrul de gen. Știu că nu depinde de dumneavoastră să decideți acest lucru, însă aveți uh, vreo observație pentru a ști cum vedeți această problemă, pentru că nu este vorba doar de membri, ci și de angajați. Vă mulțumesc, doamna Iala Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului Sarvama, cu care sunt de acord în legătură cu faptul că Curtea de Conturi trebuie să aibă o poziție mai echilibrată în ceea ce privește echilibrul de gen. Ni s-au prezentat acum șapte candidați și nicio femeie După aceea, o întrebare legată de organizare și capacitatea dumneavoastră de a organiza o echipă. Dumneavoastră ați făcut trimitere la trecutul militar, dețineți gradul de capitan. Nu știu dacă vreți să ă, încercați să aplicați o experiență de tip militar, pentru că poate nu ar fi abordarea optimă. În al treilea rând, văd că sunteți foarte preocupate în legătură cu datoria publică și vedeți datoria publică într-un, dintr-un punct de vedere foarte negativ și sunt anumite grupuri, însă în uh, acest uh, uh, Parlament care nu suntem de acord cu această abordare, pentru că Eh, criteriile de la Maastricht se pot aplica datoriilor, bugetelor, deficitului, însă trebuie să fie aplicate pentru ca cetățenii să sufere cel mai puțin. Există și datorie publică care să fie eh, justificată. După aceea, insistați pe problemele de mediu, însă vorbiți despre auditul de mediu ca un element cheie, însă poate lucrurile merg foarte bine pentru mediu, însă aș dori să știu de, din punct de vedere contabil al eficienței financiare în ce fel s-au îmbunătățit finanțele statului dumneavoastră. Și, în ultimul rând, Văd că așteptați uh, cu interes experiența de, de la Curtea de Conturi pentru a extinde experiența europeană. Ce altă experiență aveți în domeniul european și în ce fel o veți putea aplica la Curtea de Conturi? Și ați dori, aș dori să-mi răspundeți în engleză pentru că limba dumneavoastră este minunată, însă pentru comunicarea în viitor, dacă veți fi membru al Curții de Conturi, voi, va trebui să vorbesc cu dumneavoastră o altă limbă. Domnul Ștehovski. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru prezentare. Puteți să-mi răspundeți în slovene nu mă deranjează. Ce spuneți când uh, sunteți criticat că vorbiți doar o singură limbă străină? Nu credeți că este un handicap în acest domeniu? Și ceea ce menționați în CV ca competență lingvistică este nivelul de vorbire a limbii respective? Și cum, în al doilea rând, cum vreți să îmbunătățiți reputația curții de conturi? Dumneavoastră personal aveți o viziune în acest sens pe care o doriți veți dori să o implementați la nivel european și, în al doilea rând, dacă veți fi nominalizat, în ce domeniu ați dori să fiți activ? Unde vedeți eh, slăbiciunile principale în cheltuirea, cheltuirea fondurilor europene în Europa? Domnul Balcitis, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule candidat, într-adevăr, experiența dumneavoastră este amplă. În uh, momentul nominalizării dumneavoastră, responsabilitatea generală și performanța dumneavoastră se vor schimba pentru că va trebui să comunicați uh, în principal cu statele membre aveți o experiență suficientă în ceea ce privește instituțiile europene de audit și va trebui să vă coordonați instituțiile să coordonați instituțiile în, vi- în viitor. A doua întrebare, care este cea mai mare slăbiciune a Sloveniei în absorpția fondurilor comunitare și de ce Uh, vi s-a schimbat poziția. English, deswegen dauert es immer so lang bis der letzte. Da, mulțumesc. Um, germana vine pe releu, de aceea durează mai mult până ajunge ultima propoziție și în căștile mele. Iar acum cuvântul domnului Beratchi. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru a o economisi timp. Vă întreb următoarele. în mod normal, Curtea de Conturi preia mostre și investigează rata erorii. Noi suntem Comisia de Control Bugetar și ne uităm și la performanță. Ce anticipați în ceea ce privește orientarea către performanță? Sură veți calcula dacă un obiectiv a fost atins nu doar nu doar uh, să se examineze birocratic rata erorii. Acum urmează domnul Soltes. Vă mulțumesc, stimate coleg. Întrebarea mea va fi scurtă, dar poate nu foarte ușoară. Curtea de Conturi Europeană în momentul încheierii auditului, emite o serie de recomandări care fie sunt ignorate sau implementate insuficient. Este o problemă recurentă de la an la an. Aș dori să știu dacă considerați că mandatul și competența ECR, Curții de Conturi, ar trebui să crească pentru ca uh, recomandările să fie urmate de către subiecții auditați. Mai am și eu o întrebare, sunt ultima pe lista de vorbitori. Dacă ne uităm la CV-ul dumneavoastră și la publicații, este o enumerare impresionantă. Ce o spălărie! Iar în timpul liber ați mai co semnat și două cărți de grădinărit. Și vă întreb acum dacă la Luxemburg mergeți uh, singur, fără familie, dacă n-ar trebui oarecum să încercăm ca seara să găsim și alte ocupații suplimentare pentru dumneavoastră, să nu cumva să vă plictisiți. That I I could answer in English to your... To... Mulțumesc. Că, uh, uh, aș putea răspunde în engleză la întrebările dumneavoastră, dar am decis să vorbesc slovenă, dat fiind faptul că mi-ați oferit această posibilitate și slovena este o limbă oficială și mulți cetățeni din Slovenia urmăresc această audiere. Acum, în ceea ce privește Echilibru de gen. Vreau să spun următorul lucru. Reprezentanții Sloveniei la Curtea Europeană de Conturi, la nivel de personal, sunt numeroși. Mulți dintre acestea sunt femei. Același lucru este valabil și în cazul Curții de Conturi din Slovenia. Sigur că este un domeniu în care Curtea de Conturi Europeană va trebui să-și îmbunătățească practicile. Poate că odată cu ieșirea la pensie a personalului se va putea îmbunătăți și acest echilibru de gen și pentru posturile de conducere. Domnul Sarva m-a întrebat cu privire la informațiile specifice de țară și care este părerea mea în această privință. Ei bine, eu cred că cazuri individuale de bune sau practici sau practici inadecvate uh, ar trebui menționate către cei care sunt interesați de aceste rapoarte. Acum, dacă Curtea de Conturi ar fi să pregătească un raport cu privire la execuția bugetară la nivelul statelor membre, atunci ar trebui schimbată abordarea în ceea ce privește eșantionarea. Ar fi nevoie de șapte ori mai mult uh, timp sau resurse pentru Curtea de Conturi pentru a face o analiză adecvată. Doamna Ella Sanders s-a referit la cariera mea militară. N-a fost uh, o alegere a mea. La momentul respectiv, uh, serviciul militar era obligatoriu și fiecare student trebuia să facă un stagiu militar de șase luni după terminarea facultății. Eu am decis că dacă tot trebuie să o fac, atunci voi parcurge programul de instruire pentru ă, subofițeri. Acum, în ceea ce privește datoria publică, este o problemă pentru Slovenia. E o problemă și pentru că dobânzile sunt destul de ridicate. 15% din uh, cheltuielile noastre bugetare sunt uh, plăți pentru dobânzi. Criteriile de la Maastricht. Aici vreau să atrag atenția asupra următorului lucru. Odată ce se vor introduce standarde contabile care să se bazeze pe uh, sumele acumulate, va trebui să ne întrebăm dacă criteriile de la Maastricht mai sunt Uh, adecvate, pentru că acest tip de contabilitate va duce la mai, mai multe <clears throat> uh, parteneriate public-private, în ceea ce privește contabilitatea mm, ecologică sau auditul ecologic, în baza acestuia încercăm să evaluăm ce bani vor rămâne în bugetele naționale dacă ținem cont de toate recomandările curții de conturi s-a dovedit că pe o perioadă de 3 ani am putea economisi 53 de milioane de euro din îmbunătățiri uh, ale gestionării deșeurilor. În ceea ce privește fondurile europene, în Slovenia se desfășoară în momentul de față două audituri și eu răspund de acestea. Unul se referă la nereguli uh, semnalate pentru perspectivele financiare anterioare, iar cel de-al doilea audit se referă la pregătirile Sloveniei pentru viitoarele perspective financiare. Sunt uh, audituri în desfășurare, deci uh, cred că înțelegeți de ce nu pot oferi mai multe detalii acum în această privință. Eu prașau Alice, Alice. Domnul Liberațchi a întrebat dacă în auditurile bugetare și în elaborarea altor uh, rapoarte de audit putem evalua dacă s-au îndeplinit și obiectivele. Pentru că Curtea de Conturi nu ar trebui, spunând că Curtea de Conturi nu ar trebui să se concentreze doar asupra ratei de eroare. Un um, audit detaliat a performanțelor face obiectul unui raport specific care evaluează în detaliu dacă s-au atins obiectivele, dacă a avut loc o eficientizare și dacă banii s-au cheltuit în mod judicios. În raportul cu privire la execuția bugetară există limite ale documentului, dar autorii se pot concentra nu doar asupra neregulilor, ci și asupra performanțelor. Domnul Șoltes m-a întrebat vis-a-vis -vis de mandat și competențele Curții Europene de Conturi, dacă sunt suficiente sau nu. Acum, dacă compar Curtea Europeană de Conturi cu cea din Slovenia, pot spune că în ceea ce privește măsurile de rectificare, Curtea Europeană de Conturi nu poate decât să emită recomandări, în timp ce Curtea de Conturi Națională din Slovenia poate să insiste asupra unor măsuri de rectificare și dacă acestea nu se implementează, pot interveni sancțiuni. Cred că rapoartele de follow-up ale Curții Europene de Conturi ar putea însă să aibă același efect. Acum, ceea ce cred eu, Curtea de Conturi tinde să tot repete recomandările și iată că astfel se poate ajunge și la îmbunătățiri și sigur că și comisia dumneavoastră poate juca un rol important în această privință. Sper că nu am uh, ratat niciuna din întrebări. Dacă am făcut-o, vă rog să-mi atrageți atenția. Știți că atunci când faci un audit în cadrul unei curți de conturi, uneori mai și obosești. De aceea, este important să ai și alte activități de destindere. De aia m-am apucat de grădinărit, am degetele verzi și am uh, devenit un horticultor uh, pasionat. În orice deplasare întreprind, vizită și parcurile și târgurile și fotografiez plantele. După ce am făcut acest lucru timp de câțiva ani am decis împreună cu alți câțiva prieteni să public aceste cărți în încercarea de a încuraja uh, slovenii să își înfrumusețeze, să spunem, grădinile din jurul caselor. Avem o serie întreagă de astfel de exemple și dacă vreți să le vizitați în Slovenia, vă voi spune unde să vă duceți. Mulțumesc foarte mult pentru ofertă, vom reveni. Nu mai am alte înscrieri la cuvânt. În aceste condiții, raportorul Bart Stas are cuvântul din nou. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum Mă gândesc că dacă uh, vom confirma nominalizarea acestui candidat, restul membrilor curții de conturi vor trebui să savureze uh, culturile din grădina dânsului. Eu cred că a fost un bun interviu și acum putem încheia această ședință și să discutăm rezultatele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii. Vă dorim toate cele bune și cu siguranță vă vom revedea în curând. Acum v-ați va trebui să alegem o comisie pentru uh, alegeri, dacă există voluntari. Avem nevoie de trei persoane. E cineva disponibil și din partea social-democraților? Domnul Vistisa? Da? Încă o persoană ne mai trebuie. Ja, genau. Also gut, der Kollege Liberatski, Gut. Genau. Sie Bine, atunci, domnul Liberatski, dumneavoastră veți fi comisia numărare a voturilor, mă gândesc? Întreb grupurile politice dacă mai au nevoie de timp pentru a se consulta cu privire la ultimul candidat, că să nu este cazul, atunci vom trece direct la vot sau la procedura de consultare. Ines, da, vom pregăti tot ce este necesar pentru vot și între timp mai puteți să vă consultați. Când uh, sunteți uh, gata, vă rog să-mi faceți un, să-mi